acest punct de vedere și a cerut serviciilor să ridice aceste subiecte pe uh, agenda următorului dialog cu India. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Cu acestea am închis dezbaterea. Am avut șase propuneri de rezoluție din partea versilor PP, ALDE, ECR și Versi și votul va avea loc în această după masă. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, situația dreptului omului în Bahrain. Domnul Schlüter, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut acum aproape 2 ani de când am văzut ce face guvernul din Bahrain și cum aruncă cu gaz lacrimogen pe protestatori pașnici. Mm, sunt măsuri de represiune, se ajunge la închisoare și uh, dreptul la libertate, de fapt, uh, se ajunge la închisoare. Am un mesaj pentru guvernul din Bahrain. Stop! E bine că în rezoluția noastră Propunem acum ca exportul de echipament de supraveghere, gaz lacrimogen și alte instrumente pe care le-au folosit să fie interzise. Cred că acei demonstrați, demonstranți care au avut curaj să iasă pe stradă au dat dovadă de mult curaj. E important ca ONU și ceilalți să arate foarte clar că doresc să sprijine acest uh, proces de pace înainte de izbucnirea unui război civil. E important și pentru cetățenii europeni care sunt închiși acolo. Mă gândesc la Mohamed Al-Mudafa, care este suedez și se află în închisoare acolo. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Schluter! Are cuvântul domnul cu un minut. Domnule președinte, dați-mi să exprim clar că ce, multe din ce s-a întâmplat în Bahrain de când au început protestele acum 2 ani a fost inacceptabil. Uh, poliția a acționat în mod disproporționat uh, și unii protestatari au fost uciși. Evident că cei responsabili pentru astfel de crime oribile trebuie aduși în fața justiției. Grupul meu ECR uh, împărtășește preocupările privind uh, faptul că unor protestatari li s-a retras cetățenia și problema proporționalității uh, de asemenea importantă și o altă problemă este uh, limitarea libertății de expresie. Totuși să nu uităm provocările existențiale pe care le, cu care se confruntă monarhia din Bahrain și riscurile reprezentate de Iran. Riscurile unui succes în încercarea iranienilor de a uh, răsturna guvernul ar fi un dezastru Trebuie să promovăm libertatea de uh, expresie și uh, investigarea abuzurilor, acuzațiilor de abuzuri care s-au făcut. Asta, într-adevăr, și uh, sunt sigur că toată lumea dorește un guvern din Bahrain stabil și un angajament către statul de drept și democrație în acel regat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Vergiat, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bahrainul face parte din țările arabe în care um, Revoluția din Tunisia a provocat valuri de mobilizare populară care au fost uh, reprimate cu violență și mai mult acest lucru s-a făcut cu ajutorul armatei uh, saudite. De doi ani uh, atentatele la drepturile omului nu încetează să se propage. Vorbim aici despre uh, toate actele la care sunt, uh, supus, uh, e supusă populația șiită și trebuie să nu uităm că aici vorbim de revendicări economice și sociale, dar unele state membre nu au încetat relațiile economice cu Bahrainul și au uh, oferit chiar arme și uh, gaze lacrimogene și materiale de uh, control al uh, mulțimii. Uh, când vor fi respectate drepturile omului de Uniunea Europeană și de statele membre? Când vom înceta acest tip de export? Pentru că ar fi un semn că Uniunea Europeană este la înălțimea Premiului Nobel pentru Pace pe care l-a primit. Vă mulțumim, doamnă Verciat. Are cuvântul acum doamna Andrechiene. Mulțumesc. Ca parte a delegației Parlamentului European, eu am fost în vizită în Bahrain acum o lună. Noi, în Parlamentul European, considerăm că uh, și această parte a lumii e un partener strategic al nostru. Dialogul politic și cel economic trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului. Nu putem și nu vom ignora încălcarea drepturilor omului în, ace- în această zonă a lumii și în Bahrain. La 7 ianuarie, Curtea de Casație a, din Bahrain a, a trimis la închisoare 13 activiști importanți pentru că i-au acuzat că doreau să dărâme monarhia. Aici îi um, includem și pe domnii Ibrahim Saib și Al Mudafa, care sunt doi uh, cetățeni pe care i-am vizitat la închisoare, aceștia așteaptă acum pedeapsa cu moartea. Doar o iertare regală le poate schimba destinul. Eu cer Bahrainului să îi elibereze pe toți acești prizonieri ca un prim pas spre un adevărat dialog. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Andrechiene. Urmează doamna Oilan două minute. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Ca parte a primăverii arabe, protestele din Bahrain inițial au fost menite să realizeze mai multă libertate politică și egalitate pentru populația de origine șită. Totuși, acest scop rămâne încă să fie îndeplinit. Din nefericire, regimul actual nu a permis o dezbatere liberă să, să se producă și în loc să comunice cu demonstranții pro-democrație, cu protestatarii, a reprimat aceste demonstrații cu putere. Au fost cazuri în care guvernul a încălcat drepturile și libertățile oamenilor, în special dreptul la protest pașnic, liberă exprimare și libertate, libertate digitală. Pe acea, pe, în același timp trebuie să înțelegem că s-au făcut și unele schimbări pozitive și reforme, cum ar fi numirea unui ombudsman și schimbările din centrele de detenție. Această rezoluție nu intenționează să se amestece în politica internă din Bahrain ci se concentrează pe nevoia de a respecta principiile democratice și de a asigura drepturile fundamentale ale cetățenilor. Fără un dialog cu populația șiită, care reprezintă majoritatea în Bahrain, guvernul Bahrain nu poate să fie unul democratic. Parlamentul cere autorităților din Bahrain să continue reformele și să ridice uh, restricțiile de facto asupra tuturor demonstrațiilor, să elibereze activiștii închiși și să permită organizațiilor internaționale a drepturilor omului să intre în țară. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Oiuland. Domnul Rep, un minut. Arvoisa puhemies, ihmisot. Domnule președinte, situația drepturilor omului din Bahrain, din păcate, a rămas neschimbată. Uh, Parlamentul European a fost în vizită în decembrie acolo, a intrat în uh, penitenciare și a vorbit cu deținuții. Situația drepturilor omului este una foarte gravă, dar în același timp trebuie să înțelegem și contextul geopolitic. Parlamentul, prin această rezoluție, transmite un semn de bunăvoință, dar în același timp solicităm ca reformele promise să fie și realizate statul Bahrain trebuie să se implice într-un dialog uh, real cu societatea civilă, pentru că cetățenii au ieșit în stradă cerându-și drepturile, cerând să fie ascultați și uh, cerând să aibă o societate mai democratică. Serviciul uh, European de Acțiune Externă și toate statele membre trebuie să facă tot posibilul astfel încât uh, prizonierii, deținuții politici să poată fi eliberați în Bahrain. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum lor de cuvânt din partea grupurilor, doamna Vaidere, un minut. Stimați colegi, la sfârșitul lunii decembrie, în Comisia pentru Drepturile Omului, am mers în delegație în Bahrain unde am văz, am, ne-am întâlnit și cu cei de la putere și cu opoziția. Și presa a fost prezentă, am vorbit și cu presa, dar în, în următorul timp vom discuta, în săptămâna viitoare vom discuta acest subiect în Comisia pentru Drepturile Omului. Acum mă bucur că acest subiect e pe ordinea de zi a urgențelor. S-a discutat despre hotărârile neconforme ale tribunalelor și că e important să, să, fie puși în libertate cei acuzați pe nedrept. Însă există și lucruri pozitive. Unele lucruri s-au mai schimbat, există o comisie de supraveghere acum, apoi un sistem audiovizual a fost inclus în forțele de poliție. Polițiștii care aveau de, fapte de violență au fost trași la răspundere. Vizita noastră ne-a permis să vizităm și închisoarea și să ne întâlnim cu deținuții politici de acolo. Sper că această rezoluție va fi una, cred că rezoluția e una echilibrată, însă trebuie să uh, sprijinim Bahreinul. Președintele, doamna Gormai, un minut. Mulțumesc în ciuda evoluțiilor pozitive de la sfârșitul mileniului trecut, uh, incluzând și oferirea dreptului de vot femeilor, situația din Bahrain s-a înrăutățit. Există rapoarte privind tortură din partea autorităților statului, utilizarea de forță excesivă și uh, trimiterea în a activiștilor de drepturile omului. Uh, organizațiile internaționale și jurnaliștii nu pot intra în această țară. Situația actuală nu îmbunătățește cu nimic lucrurile. Ratificarea Convenției Internaționale pentru drepturile omului ar fi un prim pas ca să refacă uh, încrederea comunității internaționale. De asemenea, crearea unui mecanism internațional de monitorizare este esențială pentru a garanta implementarea acestei convenții. Cetățenii Bahreinului trebuie să aibă dreptul de a-și exprima liber opiniile politice sau prin demonstrații pașnice sau pe site-urile de socializare. Sper ca următoarele alegeri din 2014 să ia loc într-o atmosferă mai democratică și să crească participarea politică a femeilor și acesta să continue. Vă mulțumim, doamnă. Interpreții depun toate eforturile, dar uh, trebuie să vă și întrerup din când în când, mai ales dacă citiți texte. Mai ales dacă le citiți, vă rugăm mai și respirați între cuvinte. Urmează domnul Grobacic pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Încălcările drepturilor omului sunt o infracțiune care nu trebuie să fie tolerată de nicio țară din lume. Nu putem să stăm cu mâinile în sân față de acțiunile guvernului. Bahrain este una dintre țările în care drepturile omului sunt încălcate în mod flagrant și des. Uh, Um, există măsuri de represiune împotriva creștinilor, um, crima este la ea acasă și de cele mai multe ori aceste fapte sunt acceptate de guvern. Parlamentul European a condamnat acțiunile de acolo de mai multe ori, dar nu e suficient ca Parlamentul să-și exprime doar părerea. Este mai important să luăm măsuri măsuri care să oprească ceea ce se întâmplă acolo. Uniunea Europeană are un instrument la îndemână pe care îl poate folosi pentru a proteja creștinii și lipsa acestor, utilizării acestui instrument este un semn de slăbiciune uh, din partea Uniunii Europene. Mulțumim, domnule Grobacek. Domnul Murphy, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. De aproape doi ani acum, cetățenii din Bahrain au de făcut față unor represalii puternice, atacuri ale unui regim care nu vrea să facă niciun progres democratic sau în ceea ce privește drepturile omului. Se estimează că peste 100 de crime extrajudiciare au avut loc în ultimii doi ani. Peste 800 de oameni, inclusiv minori, au fost închiși pentru că au făcut parte la proteste Există numeroase cazuri de răpări, răpiri, tortură și violențe sexuale. E o ipocrizie de neconceput. Puterile capitaliste ne vorbesc despre nevoia de democrație în regiune. Apoi, în același timp, Statele Unite continuă să ofere arme acestui regim, în special gazele lacrimogene, care sunt folosite foarte mult în zonele rezidențiale. Orice legături cu acest regim ar trebui să fie anulate. Coopera, acordul de cooperare și cel de cooperare cu Golful și acestea ar trebui să nu mai fie în vigoare. Trebuie să îi ajutăm pe activiști, să-i sprijinim în efortul lor de a schimba societatea. Vă mulțumim, domnule Murphy. Urmează următorii de pe listă, domnul Lisek. Panie președinte, mulțumesc foarte mult, Noi, europenii, trebuie să transmitem un semnal foarte clar autorităților din Bahrain, astfel încât schimbările constituționale care se ducă la îmbunătățirea drepturilor umane general și a drepturilor femeilor să fie susținute. Să le spunem clar că nu vom susține violări, încălcări ale drepturilor omului, represiune împotriva opoziției, și utilizarea unui pretext uh, folosind lupta împotriva terorismului ca pretext pentru asemenea acte și ca justificare pentru asemenea acte. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți să nu Uh, victimizăm populația Bahreinului și să folosim inteligent instrumentele pe care le avem la dispoziție. Vă mulțumim, domnule Lisek. Cerere pentru catch the eye sau cartonaș albastru? Cartonaș albastru. Domnule Lisek, acceptați o întrebare, vă rog. Sonic, pe Ah, Zapytać, czy mój kolega poseł wiadomo jest, że... dori să întreb dacă colegul meu știe că situația din, țările, țara arabă respectivă este mai complicată decât credeam noi. Eu am fost în Bahrain și este singura țară din acea parte a lumii care permite construirea de biserici de biserici pentru creștini și foarte mulți oameni merg la biserică și asta ar trebui să nu uităm. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare suplimentară. Da, știu asta și credeam că m-am exprimat destul de clar că ar trebui să facem o diferență între aspectele pozitive și uh, modificările și schimbările care au fost anunțate care sunt într-o venă democratică, dar în același timp ar trebui să condamnăm actele care nu respectă angajamentele uh, asumate în privința drepturilor omului. Mulțumim, domnule Lise. Urmează doamna Sarvama. Domnul Sarvama, se corectează președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil nu avem toate detaliile în legătură cu dimensiunea încălcării drepturilor omului în Bahrain, dar e clar că trebuie să ne exprimăm îngrijorările în legătură cu dezvoltările din această țară. Concentrarea internațională ar trebui să fie pe sprijinirea elementelor pozitive. E pozitiv că regele și guvernul sprijină munca pe care o face Comisia Independentă a Bahrainului. Trebuie să ne asigurăm că acest sprijin are și niște consecințe pe teren este foarte important aici pentru mine, foarte importantă violența împotriva copiilor. Ce se întâmplă acolo e îngrozitor și autoritățile din Bahrain trebuie să oprească acest fenomen. Orice fel de represalii din partea statului, oriunde au loc acestea sau cât de puternice sunt autoritățile din spate, trebuie să fie oprite. Până la urmă, totul eșuează. Nu, Până la urmă totul iese la iveală, nici cum nu pot fi ținute lucrurile sub un, con, în cont de umbră. Până la urmă, acest tip de încălcări se vor termina mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc, vă mulțumim, domnule Sarva. Mă trecem acum la luarea spontană a cuvântului și acum avem mult prea multe persoane pe listă, așa că mă voi restrânge la cei colegi care până acum nu au luat cuvântul. Și începe doamna Jilevska. Încă am probleme cu acest nume, vă rog să mă scuzați. Dobrze, pan wymówił moje nazwisko. Dziękuję. Obowiązkiem... Mulțumesc că ați pronunțat foarte corect numele. Datoria Parlamentului European este să fie atent la toate cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale omului și eh, de multe ori ne confruntăm cu încălcarea de drepturilor omului în Bahrain. Guvernul de acolo continuă să folosească violența împotriva cetățenilor care cer reforme Uh, democratice și acest lucru s-a dovedit uh, prin uh, verdictul din Curții Supreme din Bahrain care a confirmat sentința de închisoare împotriva liderilor protestelor de, de acum câțiva ani. Prin urmare, datoria noastră este să condamnăm toate cazurile de nerespectare a legii și de impunitate și orice încalcă demnitatea umană și drepturile omului

are acum cuvântul doamna de Rutenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Încurajați de primăvara arabă și cetățenii din Bahrei au ieșit pe stradă, au cerut reforme, respectul pentru democrație și libertăți. Au trecut doi ani de la începutul acestor demonstrații. Din păcate, tot ce s-a făcut până atunci nu a avut efect. Guvernul rămâne intransigent. Tortura, arestarea pe nedrept, toate acestea sunt o parte a realității de zi cu zi. Cu toate acestea, guvernul din Bahrain a spus că va face o reformă democratică și va coopera cu organizațiile internaționale pentru drepturile omului. Există și această comisie de anchetă independentă care trebuie să investigheze asemenea cazuri și va trebui adoptată o rezoluție a Consiliului privind drepturile omului. Doar un dialog constructiv cu societatea bazat pe responsabilitate poate să ducă la o soluție pe termen lung care ne va ajuta să stabilizăm situația internă de acolo. Mulțumim! Acum

Domnule președinte, stimați eurodeputați, mai întâi dați-mi voie să recunosc rolul jucat de acest Parlament care s-a asigurat că uh, situația din Bahrain rămâne pe ordinea de zi a UE. Bahrain este o problemă importantă pentru înaltul reprezentant. Evidența, uh, evitarea violențelor este scopul nostru principal. Există numeroase declarații uh, și uh, reuniuni pe care le-am avut cu omologii noștri din Bahrain, inclusiv cu regele. În uh, imediata urmare a ceea ce s-a întâmplat în februarie 2011, respectarea drepturilor omului rămâne în continuare un uh, aspect extrem de important și uh, democratizarea trebuie să meargă pe o cale uh, sigură. Uh, săptămâna trecută, vicepreședintele Comisiei și-a uh, exprimat dezaprobarea față de, de susținerea acestor condamnări pentru cei 13 uh, dizidenți. Considerăm că ar trebui să se acorde clemență pentru activiștii politici care au participat la evenimentele din 2011. Uh, prințul a oferit un dialog, ceea ce este un pas îmbucurător și am primit și uh, un răspuns încurajator din partea opoziției. Solicităm tuturor părților să se folosească de situația actuală pentru a încuraja uh, reforme durabile și profit de ocazie să solicit guvernului din Bahrain să implementeze pe deplin recomandările um, Comisiei Vasiului și să respecte angajamentele pe care le-a făcut în uh, octombrie, în timpul uh, revizuirii uh, periodice. Tocmai asta este extrem de important pentru a avea o, un dialog credibil la nivel național care să rezolve toate problemele existente pe termen lung. Și în același stil aș dori să invit guvernul din Bahrain să rezolve problemele sociale și economice ale poporului